9 până la 14 și de 15 la 23 veți găsi ordinea de zi pe site-ul Parlamentului European și cu asta uh, suspend ședința.